Social-Democrat și uh, al Partidului Popular am primit uh, uh unele cer de nominalizare pe care, care le dau citire pentru, în mod excepțional, excepțional pentru a putea fi validate. Domnul Frunzulică a fost uh, uh, nominalizat pentru delegația uh, cu peninsula coreană și domnul Mihai Țurcarnu pentru delegația cu Canada și Comisia IMCO, dacă există obiecții. Nu? Atunci